întâmplat și mă, mă emoționează faptul că dumneavoastră ați menționat ce s-a întâmplat și suntem chiar înde, suntem îndoliați în această seară. Mulțumesc, doamna de Cheidă, și deci cred că toată lumea este în, în asentimentul noastră și se asociază uh, dolului uh, la care v-ați referit. Iată, cu asta am încheiat dezbaterea și trecem direct la următorul punct privitor la declarația doamnei vicepreședinte în legătură cu summitul Uniunea Europeană-Rusia. Doamna Ashton, vă dau din nou cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, transmit și eu, prin intermediul doamnei de Kaiser, condoleanțele mele victimelor și rudelor victimelor acestui teribil atentat din Liege. Doamna președinte, sunt recunoscătoare că mi oferit ocazia să vorbesc despre summitul UE-Rusia. Uh, știți că uh, va, se va desfășura începând cu mâine seară la Bruxelles. Spun câteva cuvinte și despre alegeri, dacă mi îngăduiți. După cum știți, au avut loc uh, alegeri pentru Duma de Stat pe data de 4 decembrie. Când am discutat în iulie uh, pregătirile pentru acele alegeri, mi-am exprimat deja îngrijorările, mai ales în ce privește restricțiile față de pluralismul politic. Uh, ca urmare a celor observații, astăzi s-au, s-a confirmat excluderea anumitor partide politice ca fiind principalul defect al acelor alegeri. În plus am văzut uh, rapoarte despre încălcări procedurale, nerespectarea imparțialității și separației clare între partide politice și stat. De asemenea, mi-am exprimat îngrijorările că tensiunile și uh, uh, tensiunile continuă și au fost întemnițați uh, demonstrați, uh, jurnaliști și observatori. În contrast, uh, demonstrațiile masive din, uh, de la sfârșitul săptămânii din Rusia au fost pașnice și lucrurile s-au desfășurat în general uh, bine. Uh, salut declarațiile domnului președinte Medvedev care a cerut o investigație imparțială în legătură cu neregularitățile. Legislația rusă prevede apelul și sperăm, desigur, că această legislație va fi și aplicată. Trebuie examinate probele și OSCE și ONU și alte organizații își uh, vor face publice rapoartele finale. Informațiile trebuie utilizate de autorități pentru ca uh, alegerile prezidențiale din martie să se desfășoare uh, așa cum trebuie. Trebuie să recunoaștem și că poporul rus a utilizat toate posibilitățile existente pentru a-și exprima insatisfacția cu anumite aspecte ale situației politice. Uh, mulți comentatori uh, și-au exprimat uh, punctele de vedere în legătură cu corupția, lipsa libertăților politice și situația economică prin votul pentru alte partide, ceea ce a însemnat că mm, de la 64% în 2007 până la mai puțin de 50% a fost uh, pierderea înregistrată de partidul aflat la putere, partidul domnului Putin. Atât uh, președintele uh, Medvedev cât și președintele Putin sunt la curent, desigur, cu această situație și au recunoscut-o. Încă din iulie am spus că situația din Rusia trebuie să depindă de poporul rus și de alegerile făcute în mod liber de acesta. Doamna președinte, Uniunea Europeană Uh, nu este doar un spectator. Avem uh, uh, legături economice, istorice, personale cu Rusia, dar cred că Rusia și Uniunea Europeană sunt parteneri strategici și pot avea o influență asupra evenimentelor din întreaga lume. Avem și angajamente comune pentru dezvoltarea unor instituții Um, democratice la nivelul ONU, Consiliul Europei și OSCE. Sigur că ne vom exprima îngrijorările în legătură cu uh, alegerile la summitul de mâine. Pentru noi, modernizarea înseamnă atât uh, integrarea deplină a Rusiei într-un sistem internațional de drept, cât și respectarea drepturilor individuale ale, ale cetățenilor ruși. Um, și este o abordare care funcționează, una constructivă. Poate la summit vom avea un număr de rezultate notabile Uh, în primul rând, ar trebui să uh, avem o hotărâre oficială la Geneva uh, vineri în legătură cu aderarea Rusiei la OMC. Noi am avut negocieri de 18 ani în care am susținut Rusia. Eu am propria mea experiență a fost comisar pentru comerț. Aderarea la OMC va fi un moment istoric care va deschide un nou capitol în relațiile noastre bilaterale cu Rusia. Uh, va lega Rusia de regulile internaționale în materie de comerț, uh, va oferi noi oportunități de comerț internațional și ne va proteja țările de, de decizii arbitrare. Această aderare a trebuit să dea și un nou impuls negocierilor pentru un, un nou acord UE-Rusia. Președinții vor aproba o listă de pași comun pentru eliminarea vizelor, uh, și se vor deschide apoi și negocierile pentru eliminarea vizelor proces care implică o uh, modernizare în, zonele, în zone cum ar fi uh, administrarea frontierelor și politica de migrație, dar va uh, garanta și respectarea drepturilor omului. O mai bună mobilitate și mai multe contacte între oameni ne vor apropia și vor facilita schimbul de experiențe și valori, cooperare culturală și de afaceri și apoi Parteneriatul pentru Modernizare eh, se află în curs de punere în aplicare, se pregătesc noi proiecte. La summitul de mâine ne vom redeclara convingerea că modernizarea nu se referă doar la tehnologie, ci și la statul de drept, protecția drepturilor cetățenilor, eh, cooperarea cu societatea civilă și eh, un nivel de egalitate pentru toate companiile. Și în încheiere vă spune câteva cuvinte în legătură cu politica externă. Rusia este un partener major pentru UE. Sergei Lavrov și cu mine ne întâlnim în mod constant și încercăm să avem abordări comune, comune pentru uh, toate problemele la nivel mondial. În general avem succes, dar în unele cazuri pozițiile noastre diferă. Sigur, acum exemplul clar este Siria. Uh, care va fi un subiect pe ordinea de zi a summitului. Trebuie să avem uh, progrese și în legătură cu conflictele înghețate. Iată, uh, pentru Transnistria s-a uh, repornit dialogul 5 plus 2, dar acum trebuie văzut ce se întâmplă în realitate. Noi vom susține în continuare eforturile de media, mediere pentru Nagorno-Karabakh de către grupul de la Minsk, de, din care face parte și Rusia. După cum am menționat, luna trecută m-am deplasat în Caucazul de Sud. Ne îngrijorează că nu s-au făcut progrese în aceste negocieri. Uh, există o tensiune la fața locului și e foarte clar acest lucru. Și și uh, vom continua să facem presiune asupra uh, Rusiei și în legătură cu Georgia. Rusia trebuie să implementeze angajamentele asumate în acordurile uh, din 2008. În încheiere, aș spune că avem o agendă foarte încărcată cu Rusia, lucru ce reflectă faptul că economiile, societățile și problemele noastre strategice sunt direct legate. Uh, se vor îndepărta barierele din calea circulației și a schimburilor comerciale și asta va însemna întățirea contactelor dintre cetățeni și va crește și cooperarea dintre state. Ambiția noastră este ca relațiile noastre cu Rusia să fie motorul pentru acest proces de modernizare la care m-am referit și care, am spus totdeauna, trebuie să fie atât economic cât și politic. Mulțumesc, doamnă comisar. Dau acum uh, cuvântul vorbitorilor în, numelor, în numele grupurilor politice. Domnul Kelam, din partea PPE, două minute. Mulțumesc. Cred că este un moment foarte important înainte de summitul UE-Rusia, pentru că s-a înregistrat o schimbare de atitudine și de ambianță în ceea ce privește cooperarea cu Rusia. Și cred că cea mai uh, semnificativă schimbare care a intervenit este uh, cea a mentalității poporului rus, care și-a pierdut indiferența față de, politic, de politică și s-a implicat activ în monitorizarea alegerilor dovedindu-se împotriva oricărei fraude. În același timp, trebuie să observăm că partidul domnului Putin a devenit un partid minoritar. Liderii opoziției uh, ruse au arătat foarte clar că chiar și acest procent de 49 nu este uh, cel real, iar rezultatul adevărat, rezultatul legal ar putea fi chiar mai scăzut. Acum, care sunt oportunitățile pentru Uniunea Europeană? Cum putem să ajutăm restau- la restaurarea democrației în Rusia? Cred că uh, continuarea, situa- continuarea situației așa cum a funcționat până acum nu mai este o posibilitate. Până acum, rușii s-au prefăcut că au democrație, iar liderii europeni s-au prefăcut că îi crede. S-au prefăcut că îi cred. Totuși, timpurile s-au schimbat și acum trebuie să reacționăm așa cum am reacționat și față de primăvara arabă. Trebuie să luăm în considerare această situație. De aceea, doamnă înalt reprezentant, vă rog să transmiteți acest mesaj uh, omologilor dumneavoastră din Rusia, să le spuneți că luăm situația în serios, înțelegem tensiunile care se înregistrează în prezent în rândurile populației, iar liderii trebuie să-și schimbe stilul de conducere. Și asta include și impunerea unor restricții împotriva celor care au uh, fraudat aceste alegeri. Doamna, președintă, are cuvântul acum domnul Svoboda. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant, cred că uh, urmează un uh, summit foarte important pentru noi toți. Mai întâi, pentru că trebuie să avem un dialog uh, foarte concret cu liderii ruși, un dialog pe tema energiei, pe tema liberalizării regimului vizelor, pe tema acordului de parteneriat și stabilitate. În același timp însă trebuie să uh, vorbim și să abordăm și uh, problema uh, alegerilor. Și vă mulțumesc, doamnă Ashton, că și dumneavoastră ați adus în discuție tema alegerilor. Se pare că, într-adevăr, populația Rusiei a atins un grad de maturitate în care nu acceptă fără scrutin prealabil tot ce vine de la Uh, Casa Albă din uh, Moscova, de la președinția moscovită. Și cred că trebuie să uh, avem în vedere acest lucru, cum ați spus și dumneavoastră și este prevăzut și în proiectul de rezoluție, trebuie să solicităm ca uh, comisia inițiată, instituită de președintele Medvedev, într-adevăr să investigheze în profunzime și în detaliu uh, problemele care au fost semnalate. În uh, vizita noastră din noiembrie am sperat că vor fi rezultate bune în urma acestor legeri, cu toate că prevăzusem deja aceste greșeli ar, tocmai de aceea n-ar fi rău dacă ar exista o audiere cu reprezentanții uh, statel, uh, partidelor care au participat la alegeri, a ONG-urilor și așa mai departe, prin care să lămurim această uh, situație. Și astfel ar putea, ar, am putea să uh, examinăm mai întâi situația înainte de a repeta alegerile parlamentare. Poate că Comisia Medvedev va ajunge la niște concluzii până atunci și poate că vom putea ajunge totuși la rezultate concrete ale investigației înainte de a organiza uh, noi alegeri parlamentare. Mulțumesc. Doamna Iulan, mulțumesc, uh, doamnă comisar. În legătură cu relațiile uh, UE-Rusia. Problema principală este legitimitatea Dumei ruse. Uh, ținând cont de concluziile preliminare ale organizațiilor de monitorizare a legilor, legitimitatea noii dume de stat poate fi pusă sub semnul întrebării. Uh, s-au înregistrat fraude la alegeri, uh, nu s-a permis înregistrarea unor partide ale opoziției, astfel încât uh, poporul rus nu își vede respectat dreptul la alegeri libere ca mulți ruși, nici eu personal nu cred că promisiunile președintelui Medvedev de a verifica ceea ce s-a întâmplat la alegeri se vor traduce în realitate. Și deci Rusia este și va rămâne un partener important al Uniunii Europene. Interesul nostru economic nu trebuie să dea uitării principiile democratice pe care Uniunea Europeană le apără. Astfel că Uniunea Europeană trebuie să revizuiască modul uh, în care să se relaționeze cu parteneri care nu au mandatul legal de a-și reprezenta cetățenii. Rusia lui Elțin este de domeniul trecutului, uh, prezentul este statul autoritar al lui Putin. Kremlinul dorește să transforme Rusia într-un stat autoritar și, uh, din păcate, societatea, civilă nu s-a putut încă opune acestei uh, direcții. Uh, probabil că obiectivele pe termen lung ale noastre nu ar putea fi conciliate în această situație cu cele ale Rusiei. Cer, doamne comisar, să insiste că toți demonstranții arestați de autoritățile ruse să fie eliberați și, în al doilea rând, autoritățile ruse trebuie să își reamintească obligațiile lor internaționale și E vorba de calitatea de membru al Consiliului uh, Europei și a OSCE. Univers... Uh, mă scuzați, Rusia trebuie să organizeze din nou alegeri și anume alegeri libere. Mulțumesc, că ai cuvântul domnul Schulz, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. În uh, săptămâna aceasta, summitul UE-Rusia va avea loc în condiții extrem de tensionate Parteneriatul nostru pe viitor cu această țară va depinde de disponibilitatea de statului rus de a-și moderniza propria relație cu poporul rus. Acest lucru ar trebui să pre- presupună, evident, un mai mare respect pentru drepturile cetățenești un ONG uh, rus uh, a publicat date conform cărora uh, au existat falsificări masive în favoarea Rusiei Unite. Uh, zeci de mii de eh, protestatari au declarat eh, și au eh, reclamat acest lucru, au solicitat alegeri democratice și au solicitat acces un mai facil al partidelor din opoziție. Chiar și fostul președinte Gorbaciov s-a exprimat în favoarea unor noi alegeri. Trebuie să susținem aceste eforturi democratice și să nu doar privim de la margine să vedem dacă până la urmă se impun aceste forțe noi sau nu. Ar fi ridicol să ne așteptăm că vor, să pretindem că se pot organiza investigații independente de către unii care și-au falsificat alegerile. Ce putem să ne așteptăm din partea unui Akamedievei care a fost subordonatul lui Putin timp de patru ani? și ce putem face împotriva aceluia care uh, solicită uh, sub amenințarea cu forța din partea guvernatorilor, republicilor, provinciilor cifre corespunzătoare. Uh, suntem dezamăgiți de declarațiile făcute privind acest, investigarea acestor fraude. Da? Ce să ne așteptăm din partea unui Putin care spune că așa numitele presupusele falsificări ale alegerilor ar fi fost dirijate de către SUA? Da? De, este un personaj care nici de cum nu poate da curs suveranității democrației, ci care trebuie să dirigeze totul el singur. Ei bine, în aceste condiții trebuie să fim ferm în negocierile și de la summit și trebuie să, exprim, să ne exprimăm indignarea în legătură cu situația care a fost expusă uh, Uh, populația rusă. De aceea vă rog să uh, susțineți uh, proiectul nostru de rezoluție mâine. Mulțumesc. Domnul Migalski, un minut. Mulțumesc foarte mult. Stimată doamnă comisar, permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi pentru că ne-ați amintit că Rusia și-a satisfăcut propriile criterii în planul Georgian, planul Sarkozy. Vă mulțumesc că ați menționat acest lucru și cred că trebuie să spuneți asta și în cadrul summitului. Și aș mai adăuga ceva despre această incapacitate de a accepta natura democratică a alegerilor și câteva lucruri și despre trezirea societății civile. Toți antevorbitorii mei au, vorb- au, au menționat acest lucru. Partidul nostru este și el are, are și el o atitudine foarte fermă pe acest subiect. Uh, uh, trezirea societății civile în Rusia este un fenomen pe care trebuie să-l susținem dacă vrem ca Rusia să devină un adevărat partener politic și comercial. Vedeți că vă bucurați de uh, sprijinul întregului Parlament. Acum are cuvântul domnul Scholz. Doamnă președinte, doamnă Ashton, uh, strate- parteneriatele strategice înseamnă întotdeauna interese comune, atât în plan economic, cât și în alte planuri, în soluționarea unor provocări comune și așa mai departe strategic înseamnă însă și uh, să încercăm să gestionăm niște procese politice în mod transparent și uh, să încercăm inclusiv elucidarea celor întâmplate la alegere. Nimic nu este posibil fără să existe securitate de ambele părți. Dar nu există niciun impediment în realizarea unei securități împreună următorul summit UE-Rusia trebuie să pornească de la aceste fapte și trebuie ca uh, să vorbim foarte clar despre modalitățile pe care le întrevedem noi pentru modernizarea relației noastre strategice. Este important ca uh, cetățenii uh, de ambele părți să poată participa de pe urma măsurilor pe care noi le întreprindem și să beneficieze din relațiile noastre. În aceste societăți rusă și europeană trebuie să existe competențe uh, foarte clar dezvoltate și cetățenii ruși au arătat uh, la demonstrațiile lor care sunt drepturile lor și le-au reclamat în public. Noi trebuie să-i susținem. Mulțumesc, domnul Belder, și vă rog să respectați de vorbire, că suntem puțin în întârziere. Mulțumesc, doamnă președintă. semnalul de alarmă provenit din Rusia nu a rămas uh, fără ascultare, pentru că zeci de mii de persoane au ieșit în piață pentru a manifesta împotriva posibilor fraudări ale alegerilor uh, parlamentare. Manifestanții uh, au strigat sloganuri împotriva unui sistem politic nedemocratic, un sistem bolnav. E important ca noi să ne asociem autocriticii făcute de ruși. Trebuie să ne gândim la posibilele consecințe ale evenimentelor actuale uh, pentru alegerile prezidențiale din martie ale anului viitor. În uh, privința relațiilor noastre cu Rusia e important să punem accentul și pe domeniul nuclear să vedem care este poziția Rusiei față de Iran, să vedem ce rol trebuie să joace Uniunea Europeană pentru rezolvarea pașnică a problemelor din acest domeniu. E important să dăm ascultare și lui Putin și lui Medvedev. Mulțumesc, doamna Omer Reiten. Da. Mulțumesc. Acest uh, summit privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Cel puțin așa ne spune titlul său. Însă, se pune întrebarea cum pot Rusia și Uniunea Europeană să se întărească reciproc. Permiteți-mi să subliniez că acest summit ar putea să devină totuși unul pozitiv dacă Rusia ar intra în Organizația Mondială a Comerțului, ceea ce ar fi sigur un element bun pentru um, accelerarea acordurilor comerciale și uh, mai sunt și alte elemente foarte necesare, cum sunt uh, facilitarea vizelor, uh, acțiunile reciproce, nediscriminarea, iată aspecte care pot să întărească relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană. Acest parteneriat trebuie să se bazeze pe valori, pe valori autentice și așa ne-a reamintit și în altul reprezentant. Valorile sunt democrația, însă prin alegerile uh, care au avut loc recent în Rusia, s-a dovedit că, de fapt, aceste principii nu sunt um, respectate. Rezultatele voturilor arată că situația este chiar mai gravă decât în vremurile comuniste și că drepturile fundamentale nu sunt respectate. Trebuie să ne asigurăm că astfel de situații nu se mai repetă. Dacă lucrurile continuă așa, există pericolul ca și la alegerile prezidențiale să se înregistreze același fenomen și trebuie să fim foarte clari. Într-o țară care prețuiește pacea și valorile, trebuie să se recunoască dreptul de vot ca fiind un drept fundamental. Acum, domnul Fleckenstein, două minute. Președinte. Doamnă președinte, Lady Ashton, nu pot decât să mă alătur celor spuse de doamna Owen Reuten în legătură cu alegerile. Și de aceea vă rugăm din suflet să-i uh, spuneți răspicat președintelui rus că așteptăm după declarațiile făcute să urmeze și niște fapte și că vom evalua aceste fapte în lumina declarațiilor făcute. În același timp, uh, sunt de acord cu domnul Svoboda să organizăm o mare audiere după ce vom avea raportul uh, OSCE și să nu ne pripim să solicităm deja de acum noi alegeri parlamentare în Rusia. Eh, i-aș fi spus uh, și o altă eh, chestiune domnului Kelam, dacă ar mai fi fost în sală. Nu știu dacă nu cumva e o problemă de traducere, dar uh, demonstranții în Moscova, uh, așa cum am înțeles eu, ar fi o, o șansă și pentru noi. Cel puțin așa am înțeles că a spus uh, domnul Kelam. Cred că demonstranții din Rusia sunt o șansă pentru Rusia, nu pentru noi. Alegerile trebuie să fie un uh, element important de discuții în dialogul de la summit, dar uh, Eh, trebuie să nu fie doar singurul. Pozitiv ar fi dacă după 18 ani de negocieri Rusia ar adera la OMC, un lucru care ne-ar facilita foarte mult eh, eh, dezvoltarea relațiilor comerciale, sperând că blocadele și obstacolele unilaterale pot fi înlăturate pentru că ă, doar ă, în domeniul survolării Siberiei am avut până acum probleme enorme. În ce privește mobilitatea și regimul de acordare a vizelor, ne bucurăm să existe o intensificare a ă, trecerii la nord și la sud de Kaliningrad, de o parte a frontierei spre cealaltă. Sperăm că dacă ambele state sunt bine Eh, ambele părți sunt bine pregătite, este posibilă până la urmă și va fi posibilă relaxarea regimului de acordare a vizelor. Vorbim despre relaxare, despre mobilitate, despre societate civilă, dar să știți că între, în, fără contactul între cetățenii eh, celor două părți nu există progres. A, președinta, ați primit o eh, solicitare de răspundere cartonaș albastru. Acceptați întrebarea? Nu răspunde domnul Fleckenstein. Mulțumesc. Urmează domnul Posel, spune președinta. Frau președinte. Doamnă președinte, stimată doamnă Ashton, domnul Putin nu este doar un antidemocrat, ci este un, chiar un antidemocrat notoriu. Să nu uităm cum a ajuns el la putere anume prin faptul că a declanșat o, un război de nimicire a Ceceniei. Nici în calitate de prim-ministru nu a făcut altceva decât să zădărnicească eforturile de democratizare ale Rusiei, atât în politica externă cât și în cea internă. Iar tot timpul colegul Medvedev a, a, a zâmbit nepăsător la acest uh, lucru. Din păcate nu vedem roadele uh, uh, promise de Putin și Medvedev în declarațiile lor. Nu are niciun sens să rugăm pe acela care a manipulat alegerile să-și investigheze propria manipulare. Nu se va întâmpla acest lucru. Noi întotdeauna spunem că stabilitatea în Rusia este prioritară. Am spus-o și în Africa și apoi am vărsat lacrimi de crocodil în legătură cu ce a urmat să facă pe vremuri Mubarak și uh, Gaddafi și alții. Deci, în Rusia lucrurile pot deveni stabile doar dacă va exista un stat de drept democratic, așa cum este acesta incorporat de uh, uh opoziția, de ONG-urile uh, rusești. Democrație fără libertate nu există și sper că odată și odată vom învăța această lecție a istoriei. Mulțumesc. Mulțumim domnului Poselt. Urmează acum domnul Vigenin un minut. Dispun de un timp limitat, dar aș dori totuși să vă atrag atenția asupra două probleme. În primul rând, câteodată avem tendința să utilizăm orice ocazie pentru a face o evaluare generală în legătură cu toate aspectele vieții rusești, lucru care nu este de ajutor întotdeauna pentru că pierdem din, adică nu vedem uh, pădurea din cauza copacilor sau uh, dar oricum e timpul uh, potrivit, cred, să ne manifestăm punctul de vedere în uh, problema alegerilor rusești. Sperăm că alegerile de la anul vor fi mai bine pregătite și că vor fi cu adevărat libere. Uh, dar alături de critici ar trebui să recunoaștem că în ciuda victoriei așteptate a partidului de la putere, astăzi Rusia s-a schimbat și noi trebuie să utilizăm uh, Uh, acest, uh, această schimbare, nu doar pentru a da vina de, pe autorități, ci și să le încurajăm să-și schimbe abordarea pentru alegerile din martie. În același timp, cei care luptă pentru mai multă democrație în Rusia trebuie să simtă că îi sprijinim. În al doilea rând, susțin uh, apelul la adresa Rusiei de, pentru a-și întăți relațiile cu Uniunea Europeană, pentru că ambii parteneri sunt interesați în dezvoltarea economică și socială și am trebuit să încurajăm uh, Mm, Rusia și noul președinte care va fi ales la anul nu să uh, concureze cu Uniunea Europeană pentru influență, ci să încerce să conlucreze pentru a rezolva conflictele, mai ales în Nagorno-Karabakh, de exemplu. Mulțumesc și acum uh, intrăm în uh, procedura intervențiilor spontane. În primul rând, dau cuvântul pentru un minut doamnei Andrichene. Mulțumesc. În primul rând, doresc să-l felicit pe fostul prim-ministru care este astăzi în galerie și ascultă la uh, dezbaterile noastre, domnul Casianov. Duelul uh, duetul, îmi cer scuze, Medvedev uh, Putin a pierdut aceste alegeri de facto. Încălcările regulilor electorale au fost evidente și au fost observate atât de misiunile externe cât și de cele interne de observare a alegerilor. Ceea ce înseamnă că alegerile nu au fost cu adevărat libere și uh, posibilitatea rușilor de a-și exprima în mod liber votul uh, le-a fost uh, negată. Mihail Gorbaciov însuși a cerut reluarea alegerilor și cred că trebuie să fim atenți la această situație. Mâine, doamnă înalt reprezentant, veți vorbi. Domnul președinte l-a întrerupt, îi dau cuvântul domnului Tabași. Domnule președinte, ca observator electoral am spus-o și la Moscova. Competiția electorală nu a fost justă, nu au fost șanse egale între competitori. Din păcate, uh, legea electorală deficitară și accesul la alegeri nu au fost uh, condiții care să permită alegeri democratice în același timp, nu trebuie să solicităm repetarea alegerilor, nu așa trebuie să ne impunem în fața partenerilor ruși. Trebuie însă să le, să, for, să le forțăm mâna altfel ca să organizeze pe viitor alegeri democratice. Sunt de acord cu cei care au spus că Rusia Unită și-a pierdut majoritatea înainte vreme obținută și deci uh, partidul guvernament actual nu mai are o uh, majoritate uh, care să-i permită guvernarea de una singură. În același timp, mișcările stradare arată că societatea rusă este în curs de modernizare energică. Mulțumesc. Colega Ivo Vai... Domnul Ivo Vaigla are acum cuvântul. Hvala lepa, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, dați-mi voie în primul rând să urez bun venit aici la Parlament unui oaspete eminent care probabil se așteaptă, uh, are multe așteptări de la dumneavoastră, domnul Mihail Casianov, uh, care a fost evocat adineauri, este prezent aici la galerie și cred că trebuie să mulțumim uh, unor oameni ca domnul Casianov pentru curajul de care au dat dovadă. Nu trebuie să îi dăm deoparte, mai ales uh, când ne adresăm uh, reprezentanților oficiale ai statului rus. În trecut, noi am uh, avut convorbiri uh, îndelungate și am anunțite cu reprezentanții Rusiei și, din păcate, am neglijat să vorbim uh, cu opoziția, poate. Sper, doamna Ashton, că le veți transmite că așteptăm mai multe de la ei în, problema, în problemele evocate aici, pentru că în problema Nagorno-Karabahului, de exemplu, Rusia ar putea avea o, o, o contribuție pozitivă. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Tanăc. Alegerile parlamentare din Rusia au arătat că există o deteriorare a democrației în Rusia. S-au înregistrat uh, fraude electorale, cazuri de hărțuire și de impunitate, ceea ce uh, contrazice asigurările președintelui și primului ministru conform cărora alegerile ar fi fost corecte. Uh, Partidul de partidele de opoziție nu au putut uh, să se, să se înregistreze și să participe la, această, la aceste alegeri prin apartenența la uh, Consiliul Europei, Rusia trebuie s-a angajat să protejeze democrația și libertatea drepturilor uh, uh, poporului rus și uh, cazul tragic al lui Sergei Manitski, care a um, dezvăluit uh, aceste fraude electorale, a fost torturat ca rezultat în, uh, în închisoare. Mulțumesc, care domnul Mölzer. Domnule președinte, Zeci de mii de ruși uh, nemulțumiți uh, ne-au oferit un semnal foarte clar, dar nimeni nu trebuie să creadă sau să, că, sau să amergească că această uh, forță de oameni este suficientă pentru a restaurna situația. Sigur, în același timp, în timp ce demonstranții sunt de multe păreri, eh, demonstrează pentru multe chestiuni în același timp, Putin este în continuare deținătorul stabilității de care vorbim noi în Rusia. Eh, în ce privește standardele democratice, eh, acestea încă nu sunt suficient de dezvoltate și va mai trece un timp până ce moștenirea de 70 de ani a comunismului în Rusia poate fi înlăturată. Putin încearcă să prevină noi proteste prin uh, măsuri uh, proactive din partea sa. Despre aceste lucruri trebuie să vorbească Uniunea Europeană în uh, summitul cu Rusia. Mulțumesc și terminăm această rundă de intervenții cu doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton. Mă leg de fosta, de, de dezbaterea anterioară Ați spus că e important ca membrii Parlamentului trebuie să fie, să fie aici ca să vă asculte, dar iată nu sunteți prea populară, vedeți că nu prea e multă lume în sală. Dar vreau să mă refer acum la Rusia, unde situația este destul de gravă, dar poate că ne arată și anumite limite. dacă aș putea caracteriza Rusia ca fiind un urs mare și mânios, Uh, noi probabil că am putea fi caracterizați ca un dresor. Uh, da, sigur că alegerile nu au fost uh, democratice, dar nu știu ce cuvânt are de spus Uniunea Europeană în această privință. Rușii se referă la UE ca un fenomen temporar realitatea oare nu este aceea că nu, nu puteți face absolut nimic? Noi nu putem face altceva decât să avem discuții cu ei, dar dumneavoastră aveți o poziție foarte limitată. Mulțumesc. Și astfel s-a încheiat uh, procedura intervențiilor spontane. Acum vom da cuvântul din nou doamnei Ashton ca să tragă concluziile și să reacționeze la luările de cuvânt ale colegilor. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să vă mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. De asemenea, uh, vreau să spun că mesajele uh, care au fost foarte clare și răspicate vor fi transmise mai departe. Uh, vom uh, discuta și vom aborda uh, problema alegerilor. Întâi vreau însă să-i spun domnului Kellem că domnul, uh, cazul Magnitsky este în observarea noastră. Este un caz elocvent. Trebuie să ne asigurăm că vor fi informația în privința demersurilor noastre și membrii Forumului Democratic Rus și sigur că uh, vom vorbi în negocierile noastre, discuțiile noastre uh, și despre obligațiile internaționale pe care și le-a asumat Rusia. Uh, și eu l-am întâlnit pe fostul prim-ministru și mă bucur că se află din nou între noi. În discuția cu Rusia există o serie de teme recurente și Georgia, de exemplu, este o astfel de temă de discuție în cadrul uh, dialogului uh, pe politicile externe vom vorbi însă și despre Iran, care pentru mine, după cum bine ați amintit, este o temă prioritară. Și o mare uh, parte a eforturilor noastre prealabile acestor negocieri se concentrează pe găsirea unor soluții pentru Iran. Încercăm să găsim soluții pentru a convinge Iranul să Uh, uh, renunțe la eforturile uh, sale nucleare. Sigur că vom discuta și situația Transnistriei și cea a situației din Nagorno-Karabakh. Este foarte important să observăm că se progresează aici. Uh, am observat, de exemplu, cât de importantă și tensionată este uh, evoluția în ultimele luni în uh, Azerbaijan și în Armenia. Împreună cu Rusia însă nu mai putem găsi o soluție pentru această situație trebuie să ne asigurăm că arătăm partenerilor ruși că luăm în serios problema democrației. mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă Ashton. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru uh, această dezbatere, una din partea verzilor, una din partea socialiștilor, alta de la liberali, alta de la conservatori și